Good morning. Please, please take a seat. Bună dimineața, vă rog luați loc. Aș vrea să deschid uh, această ședință. Pot uh, informații bardzo smutnych o powodziach na terenie Europy.